Trecem la programul activității președinției olandeze. Trebuie să vă, transform, să vă transmit o problemă de regulament de procedură. Ați fost informați că conferința președinților a hotărât ca Comisia pentru Afaceri Interne și Libertăți Civile să se ocupe de situația din Danemarca, având în vedere situația legislativă din această țară, în ceea ce privește ajutoarele sociale pentru refugiați. La dorința conferinței președinților, am mandatat uh, a Comisia Libe să se ocupe de acest subiect. Coordonatorii din uh, comisia respectivă au decis în majoritate să nu trateze problema imediat, ci într-una din reuniunile lor ulterioare. Domnul Moraes mi-a transmis acest lucru într-o scrisoare datată Așadar, domnul Moraes mi-a spus într-o scrisoare din 15 ianuarie acest lucru. Comisia va trata la sfârșitul lui ianuarie sau la începutul lui februarie această chestiune în comisie. Domnul Lambert m-a contactat atunci cu rugămintea din partea grupului său ca majoritatea Parlamentului să decidă și să trateze această chestiune astăzi sau mâine și fără ca să fi tratat Comisia pentru Afaceri Civile acest aspect. Am consultat pe această temă toate grupurile din Parlamentul acesta pentru a vedea dacă ajungem la o majoritate. Majoritatea evidentă a grupurilor mi-a transmis până în această dimineață că nu consideră că există o urgență de a pune pe ordinea de zi de astăzi acest subiect și asta este ceea ce vroiam să vă transmit. Domnule Lambert, vă rog. Mulțumesc pentru explicațiile noastre, domnule președinte. În mod evident, foarte multe lume din această plenară nu dorește să discute situația din Danemarca. Eu cred că e vorba însă de o problemă de credibilitate pentru Uniunea Europeană și pentru această instanță, Parlamentul European.